Uh, interveni și la nivel bilateral cu unii dintre colegii noștri. Dragi colegi, Trecem acum la ședința comună pe care o avem cu Comisia pentru Afaceri Economice și Monetare. Avem uh, un punct pe dezbaterea pe ordinea de zi comună și va ruga, dragi colegi, cei care părăsesc uh, sala să o facă în liniște ca să putem trece mai departe. E vorba de prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor și a finanțării terorismului. Vă rog încă o dată pe cei care doriți să părăsiți sala să o faceți rapid pentru a continua lucrările la comisia noastră. Prima directivă împotriva spălării de bani a fost adoptată în 20 mai 2015. Comisia a cerut statelor membre să actualizeze datele pentru a avea o transpunere eficientă a directivei până la sfârșitul lui 2016. Amendamentele uh, propuse în propunerea din iulie 2016 se referă la problema finanțării terorismului și la transparență pentru a schimba directiva actuală. Coraportorii au prezentat 49 de amendamente și avem 467 uh, de amendamente în total. Și acum uh, dau cuvântul uh, colegului meu de la Comisia Econ, domnul Gualtieri. Nu știu dacă doriți să spuneți câteva uh, cuvinte înainte de la cuvântul uh, cu raportorilor, vă rog. Da, este un foarte important pas înainte și mi-amintesc aici de munca excelentă pe care am făcut-o la această directivă și sper ca a, uh, și aici să avem rezultate foarte bune pentru a începe cât mai rapid trialogul. Doriți să prezidez această parte? Mulțumesc și dau cuvântul uh, raportorului din partea Comisiei uh, Econ, domnul Carinț. Da, mulțumesc foarte mult. Bună ziua tuturor. Așa cum spunea domnul, doamna președinte, avem 49 uh, de amendamente la raportul original și aproape 500 de amendamente suplimentare care au venit după aceea. Mulți dintre cei care au lucrat uh, pe acest dosar sunt aceiași care au lucrat și în urmă cu câțiva ani la a patra Uh, directivă. Și așa cum arată amendamentele, din multe puncte de vedere, cred că, uh, practic, poziția noastră este una uh, de consens. Cu, toată, cu toții ne dorim să îmbunătățim legislația pentru a lupta împotriva finanțării terorismului și împotriva spălării de bani, pentru ca acest lucru să fie aproape imposibil. Și multe amendamente în special la articolele 30 și 31, unde e vorba de uh, registrul companiilor, îmbunătățesc situația și uh, articolul 31, registrul de încredere, pe care ultima oară n-am reușit să-l introducem în text. Ideea generală la aceste amendamente, și aici am lucrat îndeaproape cu raportorii din umbră, am avut uh, deja două întâlniri și mai avem una programată săptămâna viitoare, în care vom încerca să încheiem lucrările, uh, se pare că toată lumea este uh, de acord pentru a avea un acces public la aceste registre. Din punctul de vedere al uh, încrederii, probabil că vor apărea câteva probleme la Consiliu în cadrul trialogului. Și este un lucru la care ne-am gândit în amendamentele noastre, cum se Uh, poate utiliza în mod uh, legitim acest uh, registru al încrederii. Dacă trebuie să spunem acest lucru sau nu, ne ocupăm de acest lucru în amendamente pentru că nu a fost inclus direct în text, dar cred că trebuie să avem o atitudine deschisă în ceea ce privește eficiența registrelor și să ne asigurăm că ele uh, înregistrează totul atunci când apar fluxurile de bani pentru a putea monitoriza situația. Deci, poate că situațiile de urgență nu sunt exact aceleași pe care le-au gândit cei care au conceput acele amendamente. Am încercat să facem două compromisuri la articolele 30 și 31, Încercăm să lucrăm și la celelalte. Nu toată lumea este mulțumită cu aceste amendamente de compromis, însă cred că avem o poziție destul de asemănătoare aici. Din punctul meu de vedere, în calitate de coraportor, eu mi-aș dori să protejăm activitățile legitime în Europa. Și cred că majoritatea dintre noi uh, sunt de acord cu asta, nu dorim să luptăm împotriva activităților legitime, deci trebuie să găsim acel echilibru între a pune capăt activităților ilegale, fără să obstaculizăm prea mult uh, pe cele legale, astfel încât până la urmă Europa să rămână o piață deschisă afacerilor uh, pentru ca companiile europene să fie înregistrate, să-și poată desfășura activitățile și cei care vin din afară să urmeze aceleași reguli. Suntem încă în negocieri, sunt multe amendamente și interesante. Unele dintre ele nu intenționează neapărat un acces uh, total al publicului la aceste registre, însă din punctul de vedere al registrelor, avem uh, o atitudine pozitivă și din partea Comisiei, așa că încercăm să ajungem la soluția cea mai bună și să avem o poziție de consens aici la Parlament, pentru că aceasta ne va conferi un atu cu ocazia negocierilor în cadrul trialogului. Pentru că e clar că și statele membre își doresc să meargă mai departe cu legislația. Este o chestiune de actualitate la ora actuală în Europa. Și aici mă opresc cu comentariile. Mulțumesc uh, foarte mult, doamna Sargentini, acum raportor din partea LIBE. Mulțumesc, domnule președinte. Pentru a completa uh, comentariile făcute de domnul co-raportor, uh, știți foarte bine că eram deja prezenți la ultimele negocieri și a fost uh, un rezultat bun că am avut până la urmă registrul inclus la nivelul legislației și atât Comisia și Consiliul doresc să meargă mai departe, ceea ce este un mesaj pozitiv. Și se pare că Parlamentul nostru se pare că va avea din nou o majoritate care să ducă și mai departe această propunere, clarificând uh, și registrele publice uh, pentru încredere. Și în felul acesta uh, ne putem centra și include tot felul de structuri care funcționează deja în alte uh, țări europene ca și registrele de încredere. Acestea știm deja cum funcționează și acum trebuie să vedem prin încercare și eroare uh, ce registre funcționează și cât de bine. Deci, iată o veste bună. Însă dacă ne referim acum la întâlnirea raportorilor din umbră de săptămâna viitoare, acolo va trebui să ne ocupăm și de uh, cărțile de plată anonime pentru plățile offline și online. Este o chestie, chestiune foarte importantă de unde am primit un uh, lobby puternic din partea companiilor uh, financiare și noi ne dorim să fie uh, incluse pentru cetățeni. În felul acesta vom proteja societatea de către o utilizare neadecvată în scopul terorismului. Am avut o atitudine pozitivă din partea uh, progresiștilor de aici, uh, însă uh, trebuie să fiu foarte clară că raportorii trebuie să ajungă la niște compromisuri care să aibă o susținere cât mai mare cu putință. Și cred că problema cea mai mare, lupta noastră cea mai mare va veni când vom ajunge la Consiliu, pentru că atitudinea noastră față de transparență probabil că nu va fi identică cu a Consiliului însă se pare că vom avea mai puțin de luptat decât uh, ultima oară, pentru că am avut de-a face cu două fenomene triste în uh, ultimul timp, uh, problema evaziunii fiscale, precum Panama Papers și problema terorismului. Mulțumesc foarte mult. E bine că avem o poziție comună, puternică și ambițioasă, care poate fi susținută pe larg. Acum, din partea grupului S și D, domnul Peter Simons raportor din umbră. Zunächst an die Berichterstatter. Mulțumesc foarte mult. Aș dori în primul rând să mulțumesc uh, raportorului pentru uh, activitatea minunată care este o bună, foarte, foarte bună pentru un compromis. Am uh, participat la reuniunile cu coordonatorii, am încercat acolo să îmbunătățim punctul de plecare și aceasta mai ales în, în urma informațiilor pe care le-am obținut la Comisia Panama din partea uh, socialiștilor, poziția noastră la acest uh, raport. Revistrul, registrul uh, central este foarte important, însă am dorit să mergem puțin mai departe decât propunerea raportorului el se referea în lista sa la, reviste, la, la firmele normale și întreprinderile pasive. Nu e bună Mm, această, acest criteriu, noi am dorit ca 10% din uh, acțiuni să fie văzută ca o uh, limită pentru o valoare de uh, interes economic. Apoi, dacă nu mai există o notificare pentru beneficiarul economic, atunci uh, noi am dorit să mergem puțin mai departe decât raportorul și să spunem că uh, Uh, persoanele care încalcă acest criteriu ar trebui să facă obiectul uh, sancțiunilor. În ce privește registrul pentru beneficiari economici, noi considerăm că ar fi foarte bine să existe o uh, legătură între acest registru și obligația de dezvăluire a informațiilor cheie pentru ca Uh, uh, lupta împotriva finanțării terorismului să nu se oprească la graniță. Deci este foarte important ca autoritățile fiscale, de exemplu, să aibă acces fără niciun fel de obstacol la datele respective pentru că ele să își uh, facă treaba. Am depus o serie de amendamente, însă în rest noi considerăm că um, te... ar trebui, de exemplu, să se, nu i penalizăm pe cei care sunt uh, înregistrați deja. În ceea ce privește cele trei entități financiare de care s-a vorbit și uh, cu ocazia dezbaterii cu privire la directiva de combatere a, a spălării banilor, ar trebui să discutăm mai clar sfera de aplicare, mai ales în ceea ce privește accesul la informații a actorilor economici. Ar trebui Uh, ca autoritățile să aibă acces la informații și considerăm că ar fi important să avem și un registru cu privire la bunurile uh, imobiliare, e amendamentul 33 a raportorului, pentru că uh, există persoane care fac scălare de bani ascunzându-se după tot felul de scheme imobiliare. Bineînțeles că Uh, în unele state membre există uh, cadastrul imobiliar, de exemplu, ar trebui să, se, uh, să existe o comunicare în ce privește situația imobiliară. Apoi, în ce privește persoanele expuse politic. Mă gândesc mai ales la scandalurile din ultimii ani, inclusiv în fotbal, în care se spune că uh, Mm, trebuie să acționăm, dar dacă insistăm pe aceste persoane expuse public sau uh, um, uh, expuse politic, ar trebui să includem și uh, alte um, personalități, de exemplu fotba, uh, fotbaliștii sau uh, alții tip de sportivi pentru a combate finanțarea terorismului. În ce privește actele delegate, am, revin puțin la problema paradiscurilor uh, fiscale. Am discutat despre acest lucru și ne-am dat seama că uh, această listă, listă conține, uh, trebuie să facă obiectul unei uh, ameliorări. Mulțumesc. Monica Holmaier, dacă am înțeles eu bine, vrea să spună ceva în numele PPE, ca și raportul din umbră, vă rog. Mulțumesc. domnule președinte, aș dori în primul rând să spun că poziția Parlamentului European mm, e bună. Sigur că trebuie să ne aducem și mai clar uh, uh, contribuția pentru a clarifica și mai bine uh, poziția Parlamentului. Ce vă pot spune din partea grupului nostru? Bineînțeles că există, s-a vorbit despre fotbal înainte și așa mai departe, pe care trebuie să le includem în sfera de aplicare. Toți fraudorii, toți escrocii ar trebui să facă obiectul uh, condamnării în baza legislației uh, existente și așa mai departe. Deci nu e nevoie de măsuri suplimentare. Deci în toate statele membre, uh, orice, or, orice activitate dubioasă trebuie să fie combătută și sancționată. Mm, noi, uh, însă, politicienii, Uh, trebuie să uh, fim vizați în mod specific pentru că avem acces la anumite documente și uh, unele dintre ele sunt secretizate. Deci trebuie să spunem că corupția și frauda nu trebuie să fie permise, mm, că e vorba de un fotbalist sau un jucător de tenis sau orice funcționar, nu are voie să fie corupt dar nu trebuie să menționăm în special toate cazurile posibile de uh, corupție, dar politicienii totuși au uh, o altă funcție și au acces la anumite informații. Mă, mă gândesc mai ales la conținut, la conținutul obiectiv la care noi avem uh, uh acces și de aceea simțeam nevoia să menționăm aceste persoane expuse din punct de vedere politic. Deci din punct de vedere juridic uh, trebuie să uh, menționăm pentru ca uh, toate aceste informații să nu fie folosite în scopuri uh, negative. Comisia LIBE, în calitate de membru al, uh, sau al echipei PP uh, de la LIBE, aș dori să spun că domeniul terorismului, felul în care combatem terorismul, ne oferă posibilitatea, de exemplu, de a elimina uh, uh, paradisurile fiscale sau toate aceste construcții uh, extrem de complexe pentru a uh, frauda identitatea și pentru a nu dezvălui uh, identitatea unui răufăcător. Uh, mă gândesc că, că e, de exemplu, nu numai la uh, uh construcții financiare, dar și la achiziționarea de opere de artă, de exemplu, sau uh, deci comerțul cu opere de artă. Uh, Uh, și altor bunuri culturale. E vorba de un cerc în care se vehiculează miliarde uh, care se bazează pe uh, structuri complexe uh, pe care statele, statele individuale câteodată nu pot să le combată. Mulțumesc, Ana Gomez. Yes. Da. Am depus amendamente ca să existe acel registru public uh, al companiilor beneficiare și a sumei minime, toate acestea fiind date accesibile. Și vreau să spun și eu, ca și ceilalți, că sunt uh, încrezătoare cum că ne apropiem de sfârșitul acestei acestei aventuri și, de altfel, mulțumesc celorlalți co-raportori. De asemenea, am depus un amendament, eu personal am depus un amendament pe care vreau să-l mențin, care extinde domeniul de aplicare al registrului pentru entitățile corporate care în Uniunea Europeană au o serie de uh, relații de afaceri. Mă refer la activități precum deschiderea unui cod bancar sau activități imobiliere. Uh, Cred că asta ar duce pe plan global la o sporire a transparenței corporate. Monica a spus și ea că asta este foarte important numai pentru lupta împotriva corupției, a spălării de bani și a evaziunii fiscale, ci și pentru a preveni crima internațională și terorismul care să profite de aceste lucruri. Și asta mulțumită cooperării, mulțumită cooperării care, să nu uităm, vizează de multe ori bunuri și conturi din europeană, care apoi sunt transmise prin sistemul de spălare de bani. Este foarte clar că aceste corporații care fac aceste lucruri trebuie să fie uh, și ele atrase în acest sistem și sper că vom reuși asta. Am uh, a introdus amendamente pentru a acoperi niște lacune din directiva actuală, care spune că un uh, manager cu poziție senior poate să înlocuiască acel proprietar beneficiar atunci când el nu poate fi identificat. Mi s-a spus că e vorba de o recomandare din partea FTF. Nu cred că este acceptabil mi se pare că este o metodă foarte proastă și sau prost folosită. În țara mea, în 2015, vechiul guvern a invocat asta și această lacună. Și din motive necurate, asta e foarte clar. Această lacună trebuie să dispară și nu trebuie să urmăm uh, opinia agenției aici. Autor, uh, entitățile respective să nu poate să aibă relații de afaceri cu entități care nu au identificat acei uh, proprietari beneficiari, pentru că nu pot fi evaluate aceste relații și atunci nu se poate accepta ca numai Uh, directorul general să poată să fie identificat. Și atunci, acele holdinguri trebuie să fie identificate așa cum trebuie. Astfel, trebuie să se facă uh, dovadă de diligența cuvenită în privința tuturor celor care au servicii de optimizare fiscală, dar și uh, în rândul experților specializați în uh, vânzarea de opere de artă și alte bunuri de valoare. Pentru că este foarte clar că și în acest domeniu trebuie să se poată efectua efect, uh, controle financiare. În ceea ce privește Controlele ex post. Trebuie să existe liste pregătite de statele membre și consemnate de comisie. Ce se întâmplă cu aceste entități, cum ar fi băncile? El achiziționează aceste servicii de la bănci americane și altele. Și nici nu mai sunt obligate să, dea acele, să dezvăluie acele informații. Cum a spus și Uh, Peter, ar fi bine să fim mai ambițioși, inclusiv în jurisdicțiile cum ar fi cele irlandeze, și trebuie să ne asigurăm că, încă o dată, statele membre dau dovadă de diligența cuvenită, asigurându-se că știu ce se întâmplă cu uh, acei cetățeni din țări terțe care doresc cetățenia UE, cum se întâmplă Malta, de pildă. Uh, este foarte clar că nu putem să le permite să scape acestor verificări. Mulțumesc, domnul Luche, din partea ECR. Mulțumesc, domnule președinte. Ca și raportoarea din partea PPE, uh, pentru noi uh, nu e un document compromisat, controversat, cu toții urmărim același uh, obiectiv, respectiv să punem capăt sau să împiedicăm activitățile uh, criminale care finanțează terorismul, să combatem uh, de asemenea spălarea de bani, uh, evaziunea fiscală. Sigur că este foarte important să uh, uh nu mai existe anonimitate, pentru că trebuie să știm foarte clar cine desfășoară astfel de activități. Deci, până în acest punct, consens total. Uh, aș dori să, să mă refer la două aspecte care uh, nu au fost uh, aprofundate și unde nu suntem de acord, de exemplu, cu ECR-ul. În primul rând, registrul public, caracterul său public, mm, în ce privește acest registru, raportarea verzilor spunea că e Uh, un progres, e o dovadă de progresism din partea Parlamentului uh, și face tot uh, ce se poate pentru ca acest registru să fie public pentru orice cetățean ea spune că e progresistă, dar îmi amintesc de vremurile în care, în ceea ce privește protecția vieții private și a datelor, <laughs> nu era chiar așa de progresistă. Și mie mi se pare că e o contradicție aici. Dar uh, doream să vă spun că cetățenii care uh, au, își uh, investesc uh, uh, averea, de exemplu, în fonduri, poate au nevoie de o anumită protecție. Uh, mie mi se pare totuși uh, foarte problematic să dai numele, data de naștere și adresa de contact pentru orice cetățean Sigur că aceste date ar trebui să fie puse la cerere uh, la dispoziția autorităților uh, de serviciilor secrete financiare și așa mai departe și aceasta trebuie să, uh, deci această cerere să fie făcută în mod motivat. Dar nu înțeleg de ce toate datele să fie disponibile, fără să existe un interes legitim. Să nu uităm că există uh, persoane care s-ar putea să aibă un interes nejustificat uh, de a folosi uh, aceste date. Uh, mă gândesc poate și la uh, autoritățile uh, fiscale și chiar până la criminali și teroriști care ar putea să folosească toate aceste uh, date împuternicii și așa mai departe pentru a uh, folosi acești, uh, aceste date în scopuri uh, dubioase. Uh, apoi uh, s-a propus folosirea de excepții, deci uh, dosarul să fie public și apoi să se, aco- să se folosească și anumite excepții. Deci eu nu cred că ar trebui să fim victimele șantajului, să nu adresa să fie făcută publică din start și după aceea să cerem o excepție. Deci eu aș pleda pentru ca acest registru public să fie revăzut. Raportoarea din partea PPE-ului a spus uh, uh, că mm, la, la, la Consiliu poziția nu este definitivă. Apoi, uh, definiția holdingurilor și a, a, a um, altor a, uh, corporații. Uh, directiva se bazează, spunem noi, pe trusturi fără să uh, definim, să propunem o definiție pentru trust sau pentru holding. Uh, deci mie mi se pare că avem de-a face cu niște, niște concepte puțin cam uh, uh vagi. Uh, Sven uh, Giegold uh, spunea, de exemplu, că în această categorie poate fi inclusă și în Germania, de exemplu, o asociație sau orice fel de organizație care ar putea să fie vizată de aceste obligații, care nu au fost prevăzute pentru ea inițial. Se, gândește, se gândea, de exemplu, la cuplurile sportive orice persoană ar trebui uh, să poată deschide un cont, uh, de exemplu, fără să fie obligată să uh, dea publice datele pentru el. Deci eu cred că ar trebui să ne străduim, să definim în directivă pentru cine este ea concepută și cine nu face parte din sfera de aplicare. Mulțumesc foarte mult pentru atenție. Mrs. McAvey. Doamna McAvey. Mulțumesc. ca raportor ecr <clears throat> uh, pentru LIBE, pentru modificarea acestei directive, uh, am să fac câteva mențiuni. În primul rând, uh, consider foarte importante și susțin amendamentele care cresc transparența, în special amendamentele referitoare la identificarea și verificarea beneficiarilor reali, precum și trasabilitatea, urmărirea tranzacțiilor financiare și am formulat în ceea ce mă privește amendamente în acest sens. în al doilea rând susțin accesul public la informații cu privire la beneficiarii reali. în plus trebuie să facem o protecție solidă și credibilă pentru avertizorii de integritate whistleblowers. cele două merg uh, împreună în ceea ce privește cardurile preplătite uh, folosirea acestora în mediul online uh, este în opinia mea o amenințare reală la adresa securității. Ca de aceea sprijin eliminarea excepției de la măsurile de precauție pentru clienții care folosesc online cardurile preplătite am uh, propus ca într un an de la intrarea în vigoare a acestei directive comisia să creeze o platformă cu acces public care interconectează baza de date a uniunii cu informații despre persoane grupuri entități care au fost supuse unor sancțiuni cu alte baze de date naționale și europene relevante în acest sens. mulțumesc. Thank you very much for the... Mulțumesc foarte mult. Domnul Torvalds din partea ALDE. Mulțumesc. De obicei vorbesc uh, engleză, însă o să folosesc limba mea suedeză strămoșească. În primul rând vreau să mulțumesc celor doi uh, coraportori pentru treaba excelentă pe care au făcut-o. Am cooperat foarte bine împreună. repetiția es mater studium, studiorum, așa cum se spune, în dictonul latin. Când vine vorba de spălarea de bani, murdari, e bine, este foarte clar că e un fenomen care este tot studiat și tot uh, analizat, de care tot vorbim de ani, de zile și Până la urmă, iată, doi raportori uh, foarte experți au reușit să circunscrie foarte bine aceste tematici în raportul lor. De data asta chiar am reușit. Am reușit să convingem celelalte părți cât privește metoda de lucru și abordarea necesare. E vorba, în primul rând, de fonduri, de fundații, de holdinguri și așa mai departe. Iar uh, în Regatul Unit există societăți și firme care sunt uh, folosite în scopuri ilegale. Să nu uităm The Wire, acel serial care descrie exact acest gen de uh, realitate și de criminalitate, care de altfel a fost dezvăduită și prin, canalul, prin scandalul Panama Papers. Să vorbim despre acei proprietari sau beneficiari reali, beneficial owners, cei care au, bineînțeles, dreptul să acceseze informații sau la care informații trebuie să avem acces pentru a se putea efectua controle așa cum trebuie. Însă, bineînțeles că problemele persistă. S-a dezvăluit asta și prin scandalul Panama Papers. În continuare, este posibil să se dețină conturi într-o țară în care nu se locuiește. Soluția încă nu s-a găsit la această problemă. Sperăm că totuși bunăvoința va triumfa și că se va găsi până la urmă o soluție. Dacă o ținem tot așa, cum, după cum am început, cred că vom reuși. Mulțumesc tuturora! Thank you! Mulțumesc! Doamna Iezec, noi aici domnul Fabio De Mazi de la GUE. Thank you, Chair. Uh, Mulțumesc! În ce privește această controversă între fotbaliști și politicieni. Eu sunt politician și joc fotbal, deci cred că sunt la adăpost de orice fel de insinuări. Mulțumesc raportorilor pentru bunul compromis, text de compromis. Cred că suntem uh, pe calea cea bună și cred că am înțeles exact uh, miza. Încă o dată subliniez că aici nu este vorba de o măsură anticorporată, antifirme, ci e vorba de respectarea legii. Am văzut uh, în ce privește activitatea Europolului în, la Comisia PANA, cum că, într-adevăr, uh, există legături între acest gen de documente dezvoltate de Panama Papers și activitățile teroriste. Există astfel de lacune. Lacunele există și dacă le acoperim, putem să mergem cu fața curată la cetățenii europeni să le spunem că am făcut ce am putut. Și, și eu am făcut parte din comisia de anchetă Panama Papers, dar n-aș dori să o luăm de la capăt cu acest gen de anchete. Încă o dată, trebuie să fim pur și simplu mai ambițioși în dosarul de față. Aș spune trei lucruri. În primul rând, mulți experți pe care am auzit la Comisia PANA, domnul Joseph Stiglitz și mulți alți specialiști în uh, contraspionaj, ne-au spus că trebuie să uh, acoperim orice fel de lacună prezentă în, uh, direct, în registru, în primul rând este foarte clar că nu există motive pentru care aceste companii să nu ne spună cine este beneficiarul real și dacă nu ne-o spun, să nu poată să facă afaceri în Europa. De asemenea, sunt de acord cu ce spun socialiștii, cum că ar trebui să avem legislație care să acopere entități care nu sunt în holding, incorporate, incorporated în Europeană, apoi problema pragurilor. Trebuie să fim mai ambițioși aici. În caz contrar, atunci uh, poți să ai așa un fel de grupare de prieteni sau de frații și să montezi uh, ceva, așa cum ne-a menționat și Stiglitz la audierea respectivă. În sfârșit vreau să subliniez totuși că totuși s-au făcut progrese frumoase, chiar și în ultimele uh, zile, vorba de Portofranco și de altele care au apărut la orizont și trebuie spus că excepțiile din uh, legislație pot totuși să fie uh, aduse în discuție în fața tribunalurilor. Deci s-au făcut ceva uh, lucruri în legătură cu niște compromisuri constructive de asemenea în ce privește activitățile imobiliare. Sunt de acord cu Peter Simon, care spune că ar trebui ca aceste registre imobiliare să fie mai bine interconectate. În sfârșit, câte ceva în legătură cu acea listă cu țări uh, cu risc ridicat. E vorba de spălarea de bani, lista este foarte controversată, anumite grupuri uh, din Parlamentul nostru nu au încetat să se plângă de asta, vreau să vă spun că noi suntem foarte interesați să se aplice decizia Econ și Libe de a respinge această listă pentru că nu ni s-a dat un răspuns satisfăcător pentru ce eh, motiv această listă nu conține țări cum ar fi Bahamas și vom avea un raport care va fi publicat uh, peste câteva săptămâni în care se spune că legislația existentă nu s-a aplicat suficient, nu a fost respectată. Sunt țări cum ar fi Panama și Bahamas, nu sunt pe listă, pur și simplu. În aceste condiții aș dori să se sprijine poziția oficială adoptată de Parlament. Mulțumesc. Mai sunt alți vorbitori? Nimeni nu dorește să ia cuvântul la Catch the Eye, deci uh, o să dăm cuvântul uh, domnului Carinț în calitate de coraportor. Aș dori să-mi exprim recunoștința și satisfacția pentru felul în care am uh, lucrat cu toți coraportorii, cu toți raportorii mm, alternativi. Dezbaterile au fost interesante, productive și la obiect. <laughs> Nu întotdeauna e așa. Uh, mai ales când sunt atât de mulți uh, raportori. Voi încerca să găsesc o soluție bună de compromis uh, din partea Parlamentului pentru acest text legislativ, ca întotdeauna vor exista puncturi de vedere individuale cu care nu putem fi de acord, nu putem mulțumi pe toată lumea, dar e clar că avem nevoie de acest uh, instrument de combatere a finanțării terorismului și, practic, diferențele care persistă între noi sunt minore. Și uh, știu cu, că avem cu toții același obiectiv. Nu știu dacă a fost o neînțelegere mă uit la reprezentantul comisiei, care am înțeles că nu voia să ia cuvântul, așa am interpretat eu uh, limbajul său corporal, deci cu mare plăcere vă dăm cuvântul, dar vă rugăm să fiți subcintă și după aceea celălalt coraportor. Da, mulțumesc foarte mult. Eu uh, reprezint uh, uh DigiJustice, echipa de combatere a spălării banilor. Ne bucurăm de tot ce s-a spus Uh, și mai ales uh, ce am văzut și în amendamente, considerăm că e un bun material de plecare și uh, sperăm să cooperăm cu raportorii în continuare și cu raportorii alternativi. Bineînțeles că există subiecte pe care aș putea să le amănunțesc. Numirea acestui senior manager era menită, de exemplu, să permită mediului de afaceri să continue activitatea legală Uh, ideea era să avem totuși o persoană pe care să o putem uh, contacta, dar e vorba de nuanțe până la urmă și cred că putem ajunge la un compromis fără probleme. Doar o mențiune, pentru că în ultima intervenție a domnului Demasi a vorbit de această listă a țărilor cu risc ridicat. Am înțeles argumentația lui, uh, Uh, știm care este poziția Parlamentului și recunoaștem că există o nevoie de o metodologie foarte clară pentru a întocmi această listă bine la nivel european. Cu toate acestea, va fi nevoie de ceva timp până să ajungem la lista finală și deocamdată cred că trebuie să dăm dovadă de spirit constructiv, să cooperăm cu dumneavoastră. Președintele nu e subiectul dezbaterii de astăzi. Da, Da, comisiile deja au luat poziție, deci uh, nu cred că merită să mai discutăm pe această temă, spune președintele, întrerupând-o pe <laughs> reprezentanta comisiei. Doamna Sargentini, mulțumesc foarte mult și eu aș dori să Um, ca și Ana Gomes, Peter Simos și Fabio De să spun că uh, sper ca votul de săptămâna viitoare să fie bun, să arătăm uh, Comisiei că Parlamentul nu e uh, pentru noi, de ce nu o listă cu țări cu risc ridicat. Considerăm că Comisia ar trebui să facă, să dea dovadă de puțină înțelegere. Avem uh, cele două reuniuni, Econ și Libe, dar eu lucrez și la Comisia de Dezvoltare și eu aș dori să punem capăt acestor uh, fluxuri ilicite care părăsesc Africa și țări în curs de dezvoltare, unde foarte mulți nu plătesc taxe. Multi multinaționale încearcă să evite uh, plătirea de taxe și impozite. Aceasta este motivația mea finală și în acest sens îmi doresc transparență aici voi continua eu să lupt. Colegei de la, Ecoror, de la ECR aș dori să îi spun că ar fi bine să se pună de acord cu coraportorii în ce privește transparența, dar din câte am înțeles, majoritatea uh, își dorește să avem cât mai multă transparență cu putință. Săptămâna viitoare mai avem o reuniune, uh, încă mai avem foarte multe de făcut. Deci dacă dorim să respectăm termenul, 25 ianuarie pentru vot, Uh, începe să fie o provocare. Iată ce aveam eu de spus. Mulțumim și noi. Votul e prevăzut pe 25 ianuarie. Mulțumim pentru prezență. Suspendăm ședința.